Bien. Bonjour à vous toutes et tous. Je vous Bună dimineața tuturor. Vă rog să luați loc. Și să încheiem cu discuțiile Bien. Bonjour. Le quorum. Bună dimineața. Comisia noastră rege are acum quorumul, prin urmare vom trece la discuțiile propriu-zise. Dacă îmi permiteți, avem o modificare pe ordinea de zi. În această dimineață, intenția era să discutăm uh, subiectul bugetul 2020. Avem o reuniune a coordonatorilor după aceea și urmează să fie luate o serie de decizii cu privire la procedură. Prin urmare, propunerea mea ar fi să amânăm punctul 4 pentru o dată ulterioară, deci discuția referitoare la bugetul 2020 și să-l abordăm după amiază, după schimbul uh, de opinii cu reprezentantul președinției finlandeze. Sunteți de acord? Văd că nu se opune nimeni. Există observații din partea dumneavoastră cu privire la ordinea de zi? Văd că nu. Domnul Ruge, vă rog. Da. Permiteți-mi să intervin o secundă în numele grupului IDE. Stimate domnule președinte, dragi colegi, sunt nou aici în Parlament, dar nu sunt deloc un novice în, în Parlament. Sunt golist și de aceea <clears throat> și asta pentru că e singurul în Franța care a uh, reprezentat rezistența. Înainte am uh, lucrat cu primul ministru al generalului, al generalului de Gaulle, vicepreședinte al Republicii, am lucrat și cu Jacques Chirac, alături de miniștrii săi și de la ei am aflat Domnul președinte, domnule Ruge, aveți un punct procedural? Domnul Ruge, dați-mi voie, domnule președinte, să ajung până la capăt cu raționamentul. Domnul președinte, puteți interveni doar pe un punct procedural. Da, vreau să vă reamintesc regulamentul privind sistemul DONT am aflat de la toate aceste personalități că e important să-ți respecti uh, uh, oponenții, să respecti regulile și din aceste motive, dragi colegi, vă invit să respectăm regula DONT din, parlament. din Parlament când respectăm democrația, când respectăm regulile sale, respectăm milioanele de alegători care în Italia și în Franța au dus la Liga și uh, Rassemblement Național în fruntea uh, guvernelor, respectați dorința milioanelor de alegători care ne-au votat în Europa și astfel veți onora poziția pe care o ocupați în ochii alegătorilor. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc. Toată lumea v-a auzit apelul. Dați-mi voie să vă spun că în comisia noastră regii avem uh, o familie a regiunilor ultraperiferice care acum, astăzi, este într-o zi de doliu pentru că am pierdut un coleg, Andrei Dionizu Rafor, care a decedat la 48 de ani pe data de 18 iulie. Era deputat socialist pentru insulele Azore și pentru mine a fost o mare plăcere să-l primesc în comisia noastră, dat fiind că este și a fost, a fost un apărător neobosit al situației regiunilor periferice din păcate, nu va mai putea să se regăsească printre noi și vreau să adresez în numele dumneavoastră a tuturor condoleanțele noastre familiei sale, prietenilor săi din Partidul Socialiști, precum și colaboratorilor săi. Există și o carte de condoleanțe, un registru de condoleanțe pe care îl găsiți în apropierea salei de plenară, emiciclu, unde puteți să scrieți câteva cuvinte care să reflecte sentimentele dumneavoastră. Și dau acum cuvântul colegului Petru Marchez din Portugalia, înainte să trecem la un minut de tăcere pe care îl vom respecta numele său. Colegul nostru are cuvântul întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă avem interpretare din portugheză, eu aș vrea să vorbesc în portugheză, dacă îmi permiteți. Perfect. Stia, stimați colegi, Vreau să fac un apel la solidaritate pentru toți colegii. Pierderea aceasta a fost una foarte dureroasă pentru noi la începutul noului mandat. Andre, așa cum ne-a spus domnul președinte, a fost un apărător neobosit al regiunilor periferice, a luptat foarte mult pentru insulele Azore, pentru mm, țara sa pe care o iubea foarte mult. În câteva zile cât a fost alături de noi, deja s-a transformat într-unul dintre pilonii delegației noastre și fără îndoială ar fi fost un deputat excepțional. Avea o familie și o minunată, o soție, patru copii și o întreagă viață uh, l-aștepta. Din păcate, însă, în mod neașteptat, totul s-a oprit. Am suferit foarte mult pentru că am pierdut unul dintre mari politicieni ai generației noastre și vrem să mulțumim Parlamentului European pentru modul în care a participat uh, la gestul uh, de respect pe care vrem să-l facem față de colegul nostru Andre. Noi continuăm angajamentul nostru pentru a susține situația regiunilor ultraperiferice pe durata întregului mandat. Mulțumim și mulțumim pentru acest omagiu adus colegului nostru. Merci. Je vous propose de respecter une minute. Mulțumesc și acum uh, vom păstra un minut de reculegere în memoria colegului nostru. Merci. Comme vous le savez, după cum știți, avem un vot pentru că biroul nostru să fie complet, pentru că la ultima reuniune a comisiei noastre ne am putut să alegem primul nostru vicepreședinte. Am, am făcut acest lucru, dar acum trebuie să-l alegem și pe al doilea, al treilea și al patrulea vicepreședinte. O să vă reamintesc numele supleanților care uh, și-au semnalat intenția de a candida la secretariat Bun. Dacă mai vrea cineva să candideze, vă rog să anunțați secretariatul. Doamna Maria Grapini o înlocuiește pe doamna Corina Crețu din partea grupului socialist, Doni Nodicula pe doamna Crel, pentru grupul Riniu doamna Solis Perez Suzana de către Vlad Marius Botoș, pentru grupul Renew Victorus Pachici de Laurence Ferrad și din partea grupului GUE NGL, Martina Michels, de către Dimitris Papadimuli și domnul Lonsi, de către doamna Ghena, Chiara, și colegul Bogovici, PPE, înlocuit de domnul Buda, colegul nostru. Mai sunt și alți supleanți? Nu? Prin urmare, putem trece la vot la votul pentru al doilea vicepreședinte. Avem quorumul necesar, prin urmare, aș vrea să invit grupurile politice să prezinte candidaturile pentru al doilea vicepreședinte. Vă rog. Avem un punct procedural. Vrem să amânăm alegerile pentru cel al patrulea vicepreședinte până după amiază sau și mai bine până în septembrie. De asta am uh, intervenit să prezentăm această cerere. Très bien. Le vote pour le deuxième vice-président. Bun. Anunțăm votul pentru al doilea vicepreședinte. Avem vreo candidatură? Grupul Renew are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, este o onoare să-l prezint pe domnul Cristian Ghinea, care se află aici, în dreapta mea, și să vi-l prezint uh, pentru poziția de vicepreședinte, al doilea vicepreședinte pentru comisia uh, noastră. Colegul nostru a lucrat ca jurnalist și ca fondator al unor mișcări importante în țara sa și a lucrat de asemenea ca ministru pentru fonduri europene în România. Fără îndoială poate fi un sprijin foarte bun pentru comisia noastră regii. Mulțumesc! Bun trebuie să avem și consimțământul colegului Ghinea. Oficial, sunteți de acord cu această numire? Bun, da. Văd că ați completat declarația de interes financiar și declarația referitoare la codul de conduită. Prin urmare, îi dau acum cuvântul colegului nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să înțeleg din grupul nostru dacă propunerea care a fost făcută înainte de indicarea candidaturii uh, adică propunerea aceasta de a amâna alegerea pentru al patrulea vicepreședinte a fost acceptată sau nu? Aș vrea să știu. Înainte să votăm al doilea vicepreședinte și al treilea vicepreședinte, vreau să știu dacă suntem acum în fața unei structuri deja pre dispuse într-o anumită direcție. Este incredibil să excluzi din stran niște grupuri. Deci s-a hotărât deja că toate regulile și posibilitățile de a ne comporta în mod corect în această comisie față de anumite grupuri vor fi călcate în picioare? Dacă da, bun, luăm notă, dar vrem să știm acest lucru înainte să votăm al doilea și al treilea vicepreședinte. Très bien. Je l'ai annoncé. Da, am anunțat cum, uh, ce vom face chiar la începutul uh, discuțiilor de astăzi. Am spus că azi votăm al doilea, al treilea și al patrulea vicepreședinte. Avem o candidatură unică pentru postul de al doilea vicepreședinte din partea grupului Renew. Este vorba de candidatura colegului Ghinea. Nu există alte candidaturi. Prin urmare, vă cer să prin aclamare să ne spuneți dacă îl susțineți pe colegul Ghinea, prin aplauze. Et je lui demande de nous rejoindre à la tribune. Îl rog să ni se alăture și să vină alături de colegul Letman. selon la même procédure. Nous... Acum, cu aceeași procedură, votăm cel de-al treilea vicepreședinte. Văd că nu există uh, niciun alt supleant a fi anunțat, deci candidatul nostru, domnul Coțelino, pentru grupul socialist. Vă rog îl uh, propunem pe domnul Adrian Dragoș Penea ca al treilea vicepreședinte din delegația română. Notre coleg, uh, da. Colegul nostru Dragoș, sunteți de acord? Vă dați consimțământul? Vous avez dûment rempli votre... Văd că ați uh, completat declarația de interes financiar în mod corespunzător. Nu mai există alte candidaturi anunțate. Prin urmare, prin aplauze ne manifestăm acordul cu numirea dumneavoastră. Președinte, eu avrei chestul de metterlo în votație. Domnule președinte, eu vreau să cer să votăm totuși, nu să alegem prin aplauze, dacă e posibil. Lorsqu'il y a une candidature et une seule, le vote par acclamation s'impose. Când avem o singură candidatură, votul pe care îl alegem este votul prin aclamație, prin aplauze. Merci. Vous pouvez nous rejoindre à la... Mulțumim. Puteți veni alături de noi. un rappel au règlement. Si, președinte, solo... Punct procedural. Da, domnule președinte, spune domnul Fito. Haideți să încercăm să înțelegem principiul votului. În Comisia Employment, de exemplu, am votat pentru un candidat unic pentru președinte am votat în mod normal și am respins acest unic candidat în urma votului. Și acum aflu, și aș vrea să înțeleg care ar fi mecanismul, că în cazul în care avem un singur candidat, votul se face prin aclamație, prin aplauze. Mi-ar plăcea să mă explicați motivul. Comisia Regii n-are nevoie să respecte sau să urmeze exemplul unor alte comisii. Noi stabilim regulile noastre președintele este cel care hotărăște și cred că atunci când avem o singură candidatură, n-are rost să complicăm lucrurile și votul prin aplauze poate avea loc. Trecem acum la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte. Există candidaturi pentru această poziție. Domnul Novakov. Din partea grupului PP aveți cuvântul. Am plăcerea să numesc o doamnă pentru prima dată în biroul nostru pentru echilibru de gen Doamna Isabel Behumer este plăcerea mea să o numesc, pentru că, după părerea mea, va îndeplini toate criteriile necesare pentru a fi vicepreședinte regii și a dovedit deja capacitatea de a lucra pe dezvoltarea regională. Vine din Spania și o îi rog pe colegi cu modestie să o votăm. Colega noastră, doamna Isabel Beromea, sunteți de acord? Le dați consimțământul? Da, accept. Foarte bun. Constat că ați completat declarația de interes în mod corespunzător, precum și declarația referitoare la codul de conduită. Mai avem alte candidaturi? având în vedere că vorbim despre criterii ce trebuie îndeplinite, n-aveam uh, echilibrul de gen, cota de femei, așa cum am spus uh, și data trecută, grupul IDE propune încă o dată un candidat, uh, o doamnă, Francesca Donato, o persoană absolut capabilă să îndeplinească rolul de vicepreședinte, vine din Sicilia, o regiune îndepărtată a coeziunilor, prin urmare îndeplinește toate caracteristicile fizice și politice pentru a ocupa locul de vicepreședinte. Merci. Notre collègue Francesca Donato. Mulțumesc. Colega Francesca Donato își dă acordul cu această numire? Da. Bun. Ați îndeplinit și dumneavoastră declarația de interes în mod corespunzător. Prin urmare, avem doi candidați. Există și alte candidaturi? Văd că nu. Prin urmare, propunerea noastră este să trecem la vot electronic. Vă rog să verificați uh, dacă aveți cartelele de vot și este un vot secret ca să clarific acest lucru. Donc, celles et ceux qui souhaitent voter. Cei care doresc să voteze candidata propusă de grupul PPE doamna Isabel Banjumea să apese pe butonul verde. Cei care doresc să voteze candidatul propus de grupul ID, doamna Donato, trebuie să apese pe butonul roșu. Nu există abțineri, practic. Dar cei care nu doresc să se abțină, evident, pot apăsa pe butonul alb. Este clar pentru toată lumea. Încă o dată, este un vot secret acest vot. Deschidem acum votul. S-a deschis votul. Le vot. Ah, il y a deux PPE. Se pare că avem două voturi de la PPM plus. Donc je vous remercie de demander V-aș ruga de aceea să îi rugați pe cei doi supleanți în plus să nu participe la vot. Bun, s-a închis votul. Rezultat s'affiche. Vedeți rezultatele pe ecran. 26 de voturi pentru Isabel Banjumea, 8 voturi pentru colegul colega Donato. Prin urmare, doamna Isabel Jomea este aleasă ca a patra vicepreședintă a comisiei noastre. Et je lui demande de rejoindre la tri... O rog să ni se alăture aici, la prezidiu. Mulțumesc grupurilor politice pentru efortul pe care l-au făcut de a respecta regulile noastre și iată că am reușit să avem un birou echilibrat, atât uh, din perspectiva de gen, cât și din perspectiva geografică. E complet. Așadar, avem un birou complet și acum putem, într-adevăr, să începem lucrul. În această după-amiază vom avea o reuniune importantă cu președinția finlandeză. Apoi, dezbaterea pentru bugetul pe 2020. De asemenea, mai avem și reuniunea cu coordonatorii. Um, Dată fiind uh, vacanța de vară, trebuie să vă spun că vom relua cu um, foarte mare intensitate lucrările noastre, fiindcă trebuie să lansăm trialogurile cu privire la toate fondurile ce țin de răspunderea noastră, adică de coeziune și de regulamentul general. Există mize foarte importante pentru Comisia Regii, însă vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să ne luptăm mai ales cu pozițiile Consiliului European în ceea ce privește bugetul. Este o bătălie esențială. Și mă gândesc la câteva excepții care trebuie avute în vedere. Cu toții sunteți militanți ai politicii regionale și duceți o luptă în propriile voastre state membre, transmițând informații către guvernele voastre și trebuie să transmiteți aceste informații. Trebuie să spuneți că politica de coeziune trebuie să aibă în continuare un buget suficient care să permită o programare dinamică și care să nu facă posibile, pos, posibil pași în spate. Este o bătălie decisivă. Și comisia noastră, regii, va trebui să aibă o voce puternică. Iar în această după-amiază, vă rog să aveți un discurs care să fie la înălțimea așteptărilor noastre în dialogul cu președinția finlandeză, fiindcă această președinție va fi una decisivă pentru pregătirea negocierilor pe cadrul financiar multianual și poate chiar și pentru încheierea acestuia, chiar dacă asta pare destul de complicat. Iată așadar, vă propun să ne revedem în această după amiază, coordonatorii pot să rămână în sală, iar cu restul eurodeputaților ne întâlnim după amiază pentru reluarea lucrărilor cu președinția finlandeză, începând cu ora 15. Mulțumesc și mulțumesc și interpreților, spune domnul președinte, pe care îl rog să rămână și la întâlnirea coordonatorilor.